Uh, Bună ziua! Următorul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei în legătură cu sisteme compatibile de înregistrare animalelor de companie în statele membre. Am să dau cuvântul doamnei comisar. Vă rog, doamna comisar Crețu.